Bine, dragi colegi, uh, bună ziua și haideți să începem reuniunea. În primul rând, uh, trebuie să constituim nou birou al Comisiei. Și vom alege în primul rând președintele și apoi vicepreședinții, dar uh, mai înainte am o listă de suplenți pentru mem- în locul membrilor de plin de la DROA, domnul Nicolae Cic de la PP va fi înlocuit de domnul Peterle. Domnul Catuson va fi înlocuit. <laughs> Da, am dorit și noi să știm de către cine va fi înlocuit, că încă nu se știe, de la PPE. ECR, domnul Kaski va fi înlocuit de către domnul Tanak. În ALDE, domnul Görensen va fi înlocuit de doamna Șache. Poate nu mă uit în direcția corectă. Unde ALDE? Da. Da, doamna Șache, pe doamna Șache încă nu văd, se pare că va sosi. Gue. Spuneți că domnul Iglesias, Turion, l-a fi înlocuit, dar nu știm încă de către cine, doamna Vergea. Teoretic e doamna Maria, Maria Albiol. Mulțumesc. Și din partea verzilor, domnul Buchner va fi înlocuit de doamna Sargentini. Alte schimbări, vă întreb, uh, uitându-mă spre PP, nu. Bun, mulțumesc. Bun, putem vota. Va trebui să avem quorum. E vorba de 8 membri ai comisiei, numărul necesar pentru quorum. Cred că avem quorum. Și întreb care sunt propunerile pentru funcția de președinte al comisiei, domnul Howie de la Socialiști Democrați. Mulțumesc. E o ocazie formală și dați-mi voie să spun că îmi face mare plăcere să numesc pe Elena Valenciago, pentru că nu doar că este o candidată extraordinară, ci suntem și vechi prieteni și colegi, deci îmi face mare plăcere Elena. Ehm, mulți membri sigur a fost o, o membru a comisiei și un membru activ, coordonator din 1999, apoi s-a întors în Parlamentul Național din Spania, unde a fost președinta socialiștilor pentru uh, afaceri externe, apoi s-a reîntors la Parlamentul European, pasiunea, angajamentul sau integritatea, uh, angajamentul său în favoarea drepturilor omului este fără niciun fel de îndoială și știu că va fi uh, o președintă uh, foarte bună și o recomand. Mulțumesc. Thank you. Now I ask my... Mulțumesc și acum întreg pe doamna Valenciano dacă acceptă numirea. Da, accept și vă mulțumesc. Bun, acum întreb dacă mai sunt și alte propuneri. I don't see any further. Pare că nu. Bun, atunci să vă mai adresez întrebări. Sunteți membru de plină comisiei și cred că v-ați completat declarația de interes financiar? Sigur, la ambele întrebări ați răspuns cu da, așadar cred că putem vota prin aclamare. Vă rog. To come here. Vă rog să poftiți aici. Pues muchísimas gracias. Vă mulțumesc uh, foarte mult. E o mare onoare pentru mine să pot prezida această comisie și să fiu președinta tuturor uh, domnilor voastre. E o mare onoare, dar și o mare responsabilitate pe care accept uh, cu modestie și cu angajamentul de a munci cu toți împreună. Trebuie să obținem cu toți împreună cel mai bun rezultat pentru această subcomisie drepturilor omului care are acest nume și are, ceas, și are locul de subcomisie în organigrama Parlamentului, dar pentru toți noi de aici este o sarcină foarte importantă, cea care eh, ne așteaptă, apărarea drepturilor omului eh, și drepturile omului trebuie să fie în continuare unul din elementele centrale ale politicii europene Uh, înăuntru și în afara frontierelor noastre. Poate Uniunea Europeană trebuie să se preocupe mai mult ca să fie un exemplu și nu neapărat să dea lecții. Însă vom face toate astea împreună în uh, munca noastră de zi cu zi, în această comisie, într-o cooperare strânsă, directă și cinstită a tuturor grupurilor politice și în coordonare cu multe din comisiile parlamentare cu care va trebui să lucrăm împreună pentru cauza drepturilor omului și pentru apărarea celor care sunt persecutați în restul lumii. Sper că mă voi bucura de cooperarea noastră și vă spun deja că ușa mea și telefonul vă stau la dispoziție pentru oricine ar avea o întrebare, o necesitate, un comentariu, o idee. Întotdeauna veți fi bun venit și vreau să mulțumesc deja secretariatului Comisiei pentru munca sa de pregătire din aceste zi și vom începe deja munca pentru a alege vicepreședinții comisiei noastre. Și începem cu primul vicepreședinte sau vicepreședinte și întreb grupurile politice uh, ce variante au pentru acest post. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Mai întâi spune domnul Gjiv, doresc să vă felicit ca urmare a alegerii dumneavoastră în uh, numele membrilor grupului PPE și uh, știu că vom avea o președinție excelentă uh, pentru subcomisia asta a drepturilor omului. Știți că ne așteaptă o misiune foarte importantă, mai ales după tratatul de Lisabona. În numele grupului PP aș dori de asemenea să vă propun, în funcție de prim vicepreședinte a subcomisiei pentru drepturile omului, pe colegul nostru Cristian Preda, care a făcut dovadă de mare angajament în legisla- legislatura precedentă, în toate chestiunile acestea legate de drepturile omului. La PP el reprezintă delegația română. Cred că este o candidatură excelentă, experiența sa, competența sa în acest domeniu, în toate chestiunile legate de afaceri externe și drepturile omului, ne vor ajuta foarte mult în lucrările noastre. Mulțumesc! Mulțumesc. În primul rând, mă adresez domnului Preda ca să știu dacă acceptă această numire. Da, accept. Sunteți membru plin al acestei comisii și v-ați completat uh, declarația de interes financiar. Bun, dacă există altă candidatură pentru postul de prim vicepreședinte al oficiului uh, Biroului Comisiei de Drepturile Omului, nu. Așadar, uh, întreb dacă se poate să alegem pe domnul Preda prin aclamare. Adelante, entonces. Vă rog, vă rog, domnule Preda, să poftiți aici, alături de mine. tenemos a nuestro vicepresidente. Bun, deci iată, primul vicepreședinte este alături de noi. Acum uh, mă adresez grupurilor uh, politice pentru a ști ce altă candidatură este pentru cel de-al doilea post de vicepreședinte al Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, uh, Vă felicit pentru alegere și aștept vă prezint uh, candidatura colegii noastre Maura Brandanian, care a fost uh, președinte, președinte pentru, uh, din partea partidului său pentru chestiunea afacerilor externe. Are mare experiență și aștept, dragi colegi, susținerea dumneavoastră pentru Maura Baranghian la votul care urmează. Mulțumesc! mulțumesc uh, și întreb dacă, uh, pe candidat dacă este membru de plin al uh, acestei comisii. Da, doamna președinte. Și dumneavoastră v-ați completat declarația de uh, interes financiar și doriți să fiți membru al biroului. Da, bun, atunci vă rog să alegem pe domnul Maura prin aclamare. Un de foarte mulți ani. cumplimentada la elección del segundo vicepresidente. Felicităm și pe cel de-al doilea vicepreședinte și pentru al treilea vicepreședinte mă adresez din nou grupurile, grupurilor politice. Dacă există vreo candidatură pentru acest post. Da, mulțumesc, domnul președinte. Spune domnul Gjib, numele grupului PPE, vă propun candidatura pentru postul de al treilea vicepreședinte al subcomisiei drepturilor omului a colegului nostru Landu Tăcheș. Ați węgierskiej, ale też chcę podkreślić... Din partea delegației maghiare. În uh, legislatura anterioară a fost uh, membru al acestei comisii, a fost coordonator din partea PPE uh, pentru această subcomisie. Are Uh, o mare experiență în lupta pentru drepturile omului și democratizare. Știm cât a făcut pentru această cauză în România. Este originar din România și a contribuit la marile schimbări politice uh, care s-au produs în această țară. Deci cred eu că este o candidatură de mare calitate pe care o supunem atenție pentru postul de al treilea vicepreședinte a acestei subcomisii. Numele PP, mulțumesc. Yes. Președinte, mulțumesc. Domnule Tăcheș, vă întreb dacă sunteți membru cu dreptul de pline a acestei comisii. Da, v-ați uh, completat declarația de interes financiar, doriți să faceți parte din birou? Da, răspunsul este da. Bun, dacă nu este niciun alt candidat, propus să alegem prin aclamare. Bueno, cumplimentada la elección de... Foarte bine, felicităm și pe domnul Tăcheș și mă adresez din nou grupurile polit, grupurilor politice pentru a întreba dacă există vreo candidatură pentru cel de-al patrulea post de vicepreședinte al comisiei noastre. Vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Spune doamna Sargentini, îmi face mare plăcere să propun pe doamna Barbara Loch-Bailer ca cea de-a patra vicepreședinte al Comisiei Droa nu cred că trebuie să o mai prezint pe Barbara și să spun ce experiență are în acest domeniu. E foarte bine să o avem din nou aici pe podium cu dumneavoastră. Mulțumesc, până președinta Barbara. Sigur, ți-ai completat declarația de interes financiar, ești membru cu drept de plin al acestei comisii, dorești să faci parte din birou, da, da și da. Dacă nu există altă candidatură, propun alegerea prin aclamare a vicepreședintei noastre. Bueno, eh, colegas, ahora... Foarte bine, dragi colegi. Mai am doar două comunicări. În primul rând, în ce privește calendarul, vom încerca să avem o reuniune a biroului cu coordonatorii la Strasburg săptămâna viitoare și propun ca în cursul acestei reuniuni să stabilim calendarul definitiv și cred că acesta trebuie să fie în concordanță cu temele pe care dorim să le abordăm. E mai important, creu, cred, să hotărâm despre ce, despre ce vrem să vorbim și mai apoi să vedem când vom vorbi. Căutăm un uh, uh, spațiu și un timp ca să ne putem reuni la Strasbourg săptămâna viitoare, coordonatorii și birou vor decide și vor propune un calendar apoi și o agendă de chestiuni care să fie abordate în cursul primelor reuniuni ale Comisiei. Și în ce privește regimul lingvistic, vă spun că vom aborda această chestiune la reuniunea de birou a coordonatorilor, pentru că în acest moment nu ar fi încă hotărât. Acestea ar fi cele, cele două comunicări uh, și vi se va comunica, desigur, în următoarele săptămâni calendarul. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, mai aveți întrebări, ceva de spus, Richard? Just very briefly, sorry to interrupt again, but... Foarte pe scurt, mă scuzați că intervin din nou, dar trebuie să spun că um, trebuie să acordăm <laughs> și uh, laude doamnei Logbiller, care a fost uh, vicepreședintele acestei uh, subcomisii. Mă bucur foarte mult că va continua în calitate de vicepreședinte și sunt convinsă că va sprijini din tot sufletul. E așa un fel de uh, practică de, um, nu cred că e chiar de comun să ne felicităm uh, între grupuri, dar uh, sunt convinsă în cazul ei că um, va face o treabă minunată. Uh, just to add my, my Aș dori să spun și eu acel lucru ca și Richard Howard um, și eu și Richard, uh, pentru că suntem membri de multă vreme. Cred că am fost împreună vicepreședinți acum vreo șapte-opt ani, multă vreme a trecut. Acum suntem membri simpli, dar aș vrea să o felicit și eu pe doamna Lockbiller și pe ceilalți vicepreședinți și pe doamna președinte. Um, ne bucurăm pentru faptul că și asumă această um, funcție, urmărim cu interes uh, evoluția din această um, comisie, eu voi fi membru supleant, uh, um, oricum vreau să o felicit pe doamna Lochiller, chiar dacă noi avem uh, în calitate de membri al unor grupuri diferite, idei diferite. Domnul Gjub, vreau și eu să mă alătur acestor laude aduse vicepreședinților. Cred că este o, o practică foarte bună să îi felicităm pe cei care tocmai au fost aleși și suntem convinși că munca dumneavoastră va permite o funcționare bună a comisiei noastre. Aș dori, de asemenea, să vă mulțumesc pentru cooperarea de care ați dovadă în legislatura anterioară. Mulțumesc doamnei Logbiller. Eu am fost prim vicepreședinte al uh, subcomisiei și vă pot spune că vă mulțumesc și eu. Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo. Bine, cred că am făcut o treabă foarte bună în această după-amiază. Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Sunt convinsă că așa vor sta lucrurile și în continuare, în toat, pe durata întregii legislaturi. Mulțumesc și ne revedem în curând.